Doamnelor și domnilor, vom începe. Vă rog să mergeți la locurile dumneavoastră. Euh, ah Domnule Schlitter, aveți cuvântul, așa cum ați cerut. Yes. It's just Eh, ieri am uitat să semnez și aș dori să mi se înregistreze prezența în procesul verbal. Am fost prezent ieri și am uitat să semnez. Am semnat la reuniunea de grup și am mai fost în Parlament, deci vă rog să se țină cont de acest lucru ca să nu se crede că sunt leneș. Foarte bine, așa facem. Mulțumesc, domnule Schlitter. Doamna de Kaiser, ați cerut cuvântul. Da, încerc să vorbesc, vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă rog, dat fiind că nu sunt puncte urgente la sesiunea aceasta, să interveniți pentru ca președintele Parlamentului să facă un apel față de autoritățile indiene, un apel urgent, pentru a împiedica executarea domnului Baluan Singh, care riscă să fie executat în 31 martie. Este o situație de extremă urgență și noi luptăm împotriva pedepsei cu moartea. Cred că aici este o cauză ce trebuie susținută în urgență. Deci trebuie să-l rugați pe domnul Martin Schulz să intervină pe lângă autoritățile indiene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vom transmite președintelui pentru intervenții rapidă. Vă mulțumesc mult. Domnule Cutaș, ați cerut cuvântul. Domnul Sercas, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să se consemneze în procesul verbal în numele a 23 de deputați spanioli de la grupul socialist faptul că vom participa la vot pentru că este obligatoriu. Dar suntem solidari cu milioanele de lucrători care sunt în grevă în Spania din cauza că reforma muncii în Spania este un lucru foarte rău din perspectiva Cartei Drepturilor Fundamentale și a multor alte acte legislative. Vă mulțumesc! Domnule Berman, și dumneavoastră ați cerut cuvântul, vă rog. Doamnă președinte, bună ziua! Eu vreau să profit de această reuniune ca să vă rog să condamnați cu fermitate lovitura de stat din Mali și să cereți restabilirea ordinii constituționale în această țară și să salutați alegerile democratice care s-au desfășurat în Senegal și să salutați alegerea noului președinte Macky Sall. Nous passons donc au vote. Trecem acum la vot. Conform ordinii de zi, urmează votul uh, raportului domnului Moreira privind grupul internațional de studii în domeniul cauciucului. Îl supunem la vot. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la raportul Taylor privind